Aș dori să vă propun următorul lucru. Doamna Copa ne prezintă pe scurt raportul dumnei. Apoi îl rugăm pe domnul Sanino uh, să ne spună care este poziția Comisiei din Direcția Generală pentru Extindere s a declarat uh, pregătit să ne pregătească și să ne prezinte și raportul despre situația din Croația. Cred că ar fi foarte bine ca imediat după doamna Copa, dumnealui să intervină pentru a avea o legătură cu discuția pe care o, o vom avea. Sunteți de acord cu această propunere? Foarte bine, doamna Copa, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul meu s-a născut ca o idee, ca o idee de a uh, medita asupra uh, experiențelor trecute pentru a înțelege mai bine care este situația de astăzi în legătură cu procesul de extindere și de a face unele recomandări pentru viitor. Cred că este un moment potrivit să facem acest lucru, în momentul în care ne confruntăm cu o criză economică și există o oboseală uh, vis-a-vis -vis de procesul de extindere. Eu am încercat să trec la o evaluare generală a procedurilor stabilite și a procesului de înlărgire în general. Deci nu voi face referință la țări specifice pentru a nu pierde uh, din vedere Uniunea Europeană în general și cred că nu trebuie să ne referim la cazuri specifice de state pentru că există rapoarte anuale care servesc acestui scop. La aproape 20 de ani după summitul de la Copenhaga, avem o ocazie foarte bună să ne gândim la ce înseamnă criteriile de la Copenhaga, să vedem cât de eficiente au fost, cât de flexibile, așa cum ne-a amintit de curând și Comisia. Cerința ca un stat candidat să aibă instituții stabile care garantează democrația, să aibă un stat de drept funcțional, să aibă o economie de piață funcțională, sunt cerința. sunt cerința fundamentală pentru adera la Uniunea Europeană. Acest lucru nu înseamnă că toate lucrurile funcționează perfect. În raportul meu, de exemplu, subliniez uh, nevoia de a adapta criteriile subeconomice la uh, noile realități uh, legate de guvernanța economică, dar trebuie să ținem seama și de implicațiile sociale pentru statul candidat. Aceste state ar trebui să facă față competiției și să adere la regulile noi de stabilitate uh, financiară. Deci avem nevoie de reguli suplimentare pentru stabilitate financiară, pentru convergență socială. Trebuie să ne asigurăm că nu vor fi pierdute prea multe locuri de muncă în cadrul procesului de aderare. În același timp, nu trebuie să uităm că o parte din uh, Um, atractivitatea Uniunii Europene pentru alte state este combinația economiei de piață cu standarde sociale comune pentru toate statele membre. Așa cum aduc aminte la alineatul 2, tocmai această dimensiune socială a fost uh, neglijată în procesul de uh, înlărgire. Atrag atenția că um, neglijarea acestor aspecte sociale duce la un dumping social, deci Comisia ar trebui să țină seama și de aceasta, această dimensiune dinainte. Acest raport este o oportunitate foarte bună să discutăm și credibilitatea procesului de extindere. Un factor critic legat de, uh, de eficiența condiționalității și de capacitatea de integrare a Uniunii Europene. Aș dori să mă refer în primul rând la flexibilitatea criteriilor de la Copenhaga și noua abordare a Comisiei, care nu ar trebui să ducă la impunerea unor standarde duble când vine vorba de un stat anume. Fiecare stat trebuie judecat pe baza propriilor merite, trebuie să îndeplinească aceleași criterii, nu ar trebui să fie adăugate criterii într-un proces deja inițiat și nu ar trebui să există cerere suplimentare în partea Uniunii Europene. Spun acest lucru pentru că des, uneori vedem uh, că sunt înaintate amendamente chiar și în Parlamentul European care cer unor uh, state candidat lucruri care nu sunt respectate, nu există într-un stat membri al Uniunii Europene. Deci trebuie să există o aliniere între uh, coerența uh, criteriilor cerute. Desigur, nu trebuie să neglijăm specificitatea fiecarei țări în parte. Doar așa putem să fim credibili. Apoi, trebuie să garantăm transparența și faptul că un proces poate fi previzibil. Sprijin așadar intențiile Comisiei ca acest uh, proces să se bazeze pe mai, multe, mai mulți indicatori uh, care să fie respectați în cadrul de, de aderare. Avem nevoie de un proces care poate să fie măsurat. Un stat candidat trebuie să înțeleagă foarte clar care sunt cerințele pe care trebuie să le, îndep- să le îndeplinească și un stat potențial candidat trebuie să știe foarte clar ce trebuie să facă pentru a deveni un stat candidat. Tocmai de aceea trebuie ca rapoartele de evaluare a progresului să fie cât mai corecte pentru a putea măsura într-adevăr pro- progresul registrat de statele respective. Salut așadar noua abordare a Comisiei care pune accentul pe elemente din drepturile fundamentale și din domeniul justiției, subliniind faptul că trebuie asigurată libertatea mass mediei, atât din punct de vedere legislativ, al cadrului legislativ, cât și în practică. Până la urmă este clar că o condiționalitate strictă nu duce nicăieri dacă credibilitatea promisiunii de a adera nu este asigurată. Drept urmare, Uniunea Europeană trebuie să-și reafirmă angajamentul de a-și respecta promisiunile deja făcute și de a evita să facă promisiuni pe care nu le va putea respecta. Dacă Uniunea Europeană nu poate, nu, nu poate primi un stat, acest lucru trebuie spus foarte sincer, și Comisia trebuie să recunoască acest fapt din momentul în care își uh, exprimă avizul față de un stat anume. Nu cred că ar trebui să ne oprim însă în momentul în care există îndoieli uh, să, să evaluăm situația specifică dintr-un stat. Trebuie făcută o analiză de impact reală care să amintească și adaptările pe care trebuie să le facă în Uniunea Europeană pentru a putea primi un stat anume. Până la urmă, acest lucru va însemna o evoluție și a Uniunii Europene, dar, oricum, un proces de negociere de aderare durează mulți ani. Deci nu trebuie să excludem o a doua analiză de impact, pentru că um, se pot modifica condițiile și premisele aderării unui stat. În același timp, trebuie să combatem anumite idei uh, greșite. Există condiții care trebuie respectate. Nu trebuie să exagerăm însă. Până în acest moment, extinderea nu s-a făcut pe spatele procesului de integrare europeană și fazele de extindere au fost însoțite de revizuire a tratatelor care au extins funcțiile Uniunii Europene împreună cu provocările legate de extindere, cred că trebuie să comunicăm mai bine care sunt beneficiile Uniunii Europene pentru statele membre ale acesteia și să subliniem cât de importante sunt valorile ei în politica de vecinătate. Aș dori să vă aduc aminte în acest context raportul excelent pe care ni l-a prezentat Comisia în anul 2009 cu titlul 5 ani de la extinderea Uniunii Europene, care sunt rezultatele economice și care sunt provocările economice. Acest raport ne arată cât de bună a fost extinderea pentru comerț, pentru statele membre și cum uh, integrarea a 12 noi state membre a făcut ca Uniunea Europeană să fie un actor și mai important pe plan internațional din punct de vedere economic și politic. Acest raport ne-a arătat că toată lumea a avut de câștigat în urma extinderii, atât statele vechi cât, cât și noile state membre. Și Uniunea Europeană, în tota, totalitatea ei, trebuie să facă mai multe eforturi de, a comuni, de a comunica uh, valorile cetățenilor, trebuie să implicăm tinerii, jurnaliștii, actorii din societatea civilă și actorii din sectorul economic în această campanie. Ultimul punct la care aș dori să mă refer sunt disputele bilaterale și reiterez uh, poziția Parlamentului European conform căruia conflictele bilaterale nu trebuie să fie folosite ca un obstacol în procesul de aderare. Acestea ar trebui rezolvate într-un spirit constructiv și cât mai devreme, ținând seama de interesele generale și de valorile Uniunii Europene. Ne aducem cu toții aminte și știm foarte bine că relațiile bune de, de bună vecinătate sunt cheie prin procesul de aderare. Și ținând seama de tratatele Uniunii Europene, Uniunea Europeană ar trebui să sprijină eforturile de a rezolva disputele nerezolvate înaintea aderării. Dacă vom face acest lucru, uh, Uniunea Europeană va avea de, uh, de câștigat pe plan internațional și vor exista premisele pentru o mai bună cooperare între parteneri după aderarea la Uniunea Europeană. Cred că Uniunea Europeană poate contribui la rezolvarea unui litigiu proiectând tocmai această idee de a ajunge la un consens, la un compromis crezul că acest lucru este posibil este comun uh, nouă tuturor și putem sublinia cât de important este dialogul și compromisul, ajungerea la un compromis și la o conciliere. Nu doresc să vă dau mai multe detalii, le puteți găsi în raportul meu. Aș dori să închei subliniind din nou că păstrarea credibilității procesului de aderare este în interesul Uniunii Europene. Este vorba de o necesitate strategică, pentru că fără credibilitate Uniunea Europeană uh, riscă să-și piardă capacitatea de a transforma și își va pierde influența în imediata vecinătate. Dacă există îndoieli vis-a-vis -vis de capacitatea noastră de a ne respecta promisiunile, înseamnă că vom pierde un instrument important în acțiunile Uniunii Europene externe. Vă mulțumesc! Grazie, Presidente. Thank you very much. Um... Comisia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi începe unde a terminat doamna Copa, și anume cu credibilitatea procesului, spune reprezentantul Comisiei. Și noi, cei de la Comisie, suntem convinși de faptul că credibilitatea uh, procesului de extindere trebuie să fie o condiție sine qua non. Dacă vrem să menținem uh, capacitățile transformative ale Uniunii Europene, uh, trebuie să recunoaștem că nu putem să reușim într-un uh, domeniu Um, ca acesta altundeva în lume. Numai în Europa putem să avem aceste rezultate. Vreau să salut raportul care a fost pregătit de doamna Copa, în special macroperspectiva uh, pe care a avut-o în analizarea tuturor lucrurilor ce sunt incluse în acest raport. Nu o să mă refer foarte mult la conținutul raportului în sine. Avem câteva observații specifice pe care le vom face direct doamnei Copa. Ceea ce vreau să spun însă este că dimensiunea socială pe care domnia sa a subliniat-o în raport este cu siguranță foarte importantă. Nu considerăm că trebuie să adăugăm noi criterii pe lângă cele de la Copenhaga care există deja, dar noi credem că putem să activăm într-o manieră mult mai substanțială în două domenii. Odată, să oferim mai multă substanță și mai mult conținut capitolelor relevante care, pe care se negocia, pe marginea cărora se negociază, mă gândesc, de exemplu, la capitolul 19 pentru politici sociale Totodată putem să avem o abordare mai țintită în ceea ce privește asistența acordată, astfel încât să ne asigurăm de faptul că țările care participă la procesul de extindere uh, pot să întrunească condițiile socioeconomice necesare în timp ce se apropie din ce în ce mai mult de Uniunea Europeană. De asemenea, suntem convinși că e important să existe marge de manevră, să existe plafoane și să existe transparență în ceea ce privește atingerea acestor plafoane. Vrem să nu creăm o povară care nu poate fi susținută de țările vizate. Și acest lucru e foarte frumos subliniat de doamna Copa chiar la remarcile introductive. Vom încerca, în măsura posibilului, să prioritizăm eforturile astfel încât să dezvoltăm uh, politici pentru a putea negocia și vom ține cont în special, după cum am spus, de problematica statului de drept, a libertăților fundamentale, lucruri care reprezintă un element sistemic care trebuie să stea la baza întregului proces de negociere în vederea aderării la Uniunea Europeană. Domnule președinte, permiteți-mi să zăbovesc câteva minute și asupra unui alt subiect. Voiam să vă atrag atenția asupra unui lucru. În această dimineață, Comisia Europeană a adoptat uh, raportul cu privire la pregătirile finale pentru aderarea Croației. După cum știți, uh, e parte a monitorizării regulate prevăzute în tratatul de la Lisabona. Este primul raport după semnarea tratatului de aderare. Raportul analizează progresul făcut de Croația în, Croația în perioada de șase luni, din septembrie până în februarie, anul acesta. Ne axăm în special pe trei domenii, competiție, uh, sistemul judiciar și drepturi fundamentale și securitate și libertate. Ehm, raportul arată că Croația e pe drumul cel bun și progresează, iar Comisia e convinsă că Croația va face toți pașii necesari pentru a se asigura de faptul că această țară este pregătită pentru aderare pe 1 iulie 2013. În continuare, rămânem pe deplin angajați, astfel încât să avem un succes real al aderării Croației. Vom monitoriza în continuare modul în care Croația va, își va îndeplini angajamentele și vom ține cont de faptul că o integrare lină a Croației în Uniunea Europeană este un efort comun. Ține atât de Uniunea Europeană în întregimea sa, cât și de Croația, în plan individual. Am vrut neapărat să subliniez aceste elemente, fiindcă oarecum ilustrează efortul pe care îl face doamna Copa acum cu acest raport. Vrem să oferim un nou imbold procesului de extindere. Și cred că împreună cu ajutorul dumneavoastră, cu siguranță vom reuși să depășim această uh, stare de oboseală și că vom progresa. Nu o să intru acum în detalii în ceea ce privește imboldul de care avem nevoie. E foarte clar că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră astfel încât procesul de extindere să continue, dar într-o manieră credibilă și să avem posibilitatea uh, să avem un impact substanțial asupra transformării și evoluției țărilor din Balcanii Occidentali. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele, dar are o intervenție fără microfon. Cu microfon, mulțumesc, spune președintele. Mulțumim uh, pentru decizia pe care ne-ați comunicat-o astăzi și pentru poziția pe care ați ilustrat-o cu privire la acest raport. Să știți că avem foarte multe întrebări. Vreau să știu cât timp avem la dispoziție. 20 de minute. Bun, raportorii în umbră două minute, restul un minut, ca să putem să ne încadrăm în timp. Doamna Omen Reuten, mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să mă încadrez în timp. Domnule președinte, eu sunt de acord cu doamna Copa și anume că extinderea este un uh, răspuns uh, corect uh, la provocările care stau în fața Uniunii Europene și anume consolidarea lorului nostru în lume și stabilizarea regiunii din vecinătatea noastră. Domnule președinte, extinderea rămâne în continuare un instrument foarte important pe care Uniunea Europeană l-are la dispoziție sa, dar trebuie să fim precauți, fiindcă extinderea nu e un scop în sine, ci este un mijloc pentru a atinge anumite obiective. Doamnă Copa, vreau să discutăm despre capacitatea de integrare din Uniunea Europeană. Uh, și vreau să-i mulțumesc pentru toate elementele pe care le cuprinde raportul său. Însă, mă întreb dacă nu cumva acest raport ar trebui să fie puțin mai puternic, uh, să ne axăm, de exemplu, pe lucruri esențiale și să lăsăm la o parte anumite uh, chestiuni de balast care apar în raport. Uh, pentru că nu ar trebui să repetăm uh, ceea ce am făcut cu țările individuale. Deci nu cred că ar trebui să, uh, să slăbim tonalitatea acestui raport. Ceea ce vreau să vă mai spun, uh, domnule președinte, este că se vehiculează că există mai multe țări candidat și că acestea sunt binevenite în procesul de aderare. Dar vreau să știu, de fapt, unde e granița Uniunii Europene în chestiunile bilaterale, e foarte interesant să vedem cum anume este ilustrată această problematică. Mă întreb, de exemplu, dacă există probleme bilaterale și dacă nu cumva acestea ar trebui să fie uh, rezolvate chiar înainte de negocierile pentru aderare. În concluzie, vreau să spun că e vorba și de mijloace financiare adiționale, mai ales în ceea ce privește procesul de integrare socială. Există și politica de comunicare, iar Comisia Europeană e solicitată să vină cu noi instrumente, mai ales pentru a întruni criteriile sociale și așa mai departe. E interesant, însă analizez uh, paragrafele 3, 4, 6, care vehiculează un control sporit asupra procedurii și asupra controlului efectelor, trebuie un sistem uh, de control. E bine, domnule președinte, și acele state care sunt deja în Uniunea Europeană trebuie la rândul lor să fie controlate. Domnule președinte, dacă într-adevăr vrem să realizăm atâtea, mă întreb, oare putem într-adevăr să transmitem un mesaj clar? Nu ar trebui mai degrabă să ne axăm strict pe lucrurile care sunt de importanță majoră? Eu sper să pot coopera foarte bine cu raportoarea. Din punctul de vedere al conținutului, cred că suntem uh, la un, la un ison, dar cred că ar trebui să uh, formulăm mesajul mult mai ferm. Mulțumesc! Președintele intervine din nou fără microfon. Thank you, Mr. Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Spune doamna Cornelison. E un raport foarte bun și vă mulțumesc, doamnă Copa. E un raport care ilustrează foarte bine viziunea mea în ceea ce privește extinderea și am fost încântată să citesc considerentul F în care se spune că fiecare țară ar trebui să fie judecată după meritele sale și că ritmul progresului este uh, dictat de modul în care se întrunesc criteriile, iar uh, a, evaluarea ar trebui să fie uh, transparentă și echitabilă. Și vreau să știți că exact așa privesc și eu lucrurile. Procesul de aderare ar trebui să fie unul profund tehnic și anume uh, se întrunește un criteriu, treci la următorul. Ar trebui să nu ne legăm de disputele de politică internă. Să nu vorbim uh, de exemplu, despre acest subiect în timpul campaniei electorale în uh, uh, Europa Occidentală. Ați văzut ce s-a întâmplat? A căzut guvernul uh, olandez. Olandezii vor fi într-o dificultate și mai mare. Și nu știu în ce măsură această evoluție va ajuta procesul de extindere la Consiliu. Cu siguranță e mai bine să lăsăm disputele de politică internă în afara acestui sector. În ceea ce vește problemele bilaterale, mă încântă ceea ce se stipulează la articolul 11 și 12 în raportul dumneavoastră. Și încă o scurtă observație cu privire la dimensiunea socială. În această dimineață am fost la Comisia de Ocupare și am adoptat un aviz în ceea ce privește EPA 2. IPA 2. E programul uh, care vizează strategia Europa 2020 și integrarea eforturilor de preaderare în această strategie. Europa 2020 ar, trebuia, ar, ar putea, mă scuzați, să fie un instrument la care să apelăm, mai ales că statele membre trebuie să uh, își dezvolte economia și cred că ar fi foarte bine dacă același lucru ar fi valabil și pentru țările incluse în programul de preaderare. Să avem așadar o economie inteligentă, durabilă și inclusivă. Aștept cu nerăbdare să cooperăm pe acest dosar și cred că s-au pus bazele într-o manieră excelentă. Mulțumesc. Domnul Andrew Duff are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Avem un raport foarte provocator. Dar, înainte de a începe să despicăm firul în patru cu privire la criteriile de la Copenhaga, trebuie să ne întrebăm în primul rând de ce ne-am dorit să facem asta. De ce Uh, vrem obligatoriu să facem asta. Ce ne spune experiența de până acum în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană? Ce a mers atât de prost încât să simțim nevoia să o luăm uh, de la capăt acum cu noile state care vor să se alăture familiei europene? Unele state ar trebui să uh, își pună sub semnul întrebării propria apartenență la Uniunea Europeană dacă ar fi să mergem într-atât de departe încât să reformulăm criteriile de aderare. Eu nu cred că procesul de extindere este unul tehnic și nu cred că poate fi un proces cuantificat în funcție de criteriile îndeplinite, așa cum a spus-o doamna Cornelison. Eu cred că e un proces profund politic și dacă Uniunea Europeană renunță la angajamentul moral de a proiecta prosperitatea și securitatea în uh, est și în sud, atunci, cu siguranță, Europa va avea de suferit la final, pentru că își va pierde prerogativele politice exact acum într-o perioadă de profundă globalizare. Eu cred că ar trebui să ne învățăm minte și să ținem cont de obiectivul moral al integrării și să ne ținem cuvântul în ceea ce privește aderarea uh, cu privire și în ceea ce privește aderarea unor noi state, mă scuzați. Cu privire la politicile economice și sociale, nu ar trebui să subestimăm divergența care există în ceea ce privește bunăstarea din interiorul Uniunii Europene. Angajarea unei persoane în Belgia costă 35 de euro pro angajator, în Bulgaria costă 2,5 euro pro angajator. Asta pentru fiecare lucrător în parte. Și cred că din cauza acestor uh, divergențe apare problema dumpingului social. Cred că ar trebui să revenim la substanță și dacă ar fi să modificăm procesul de aderare, grupul meu și-ar dori să se pună accentul mult mai mult asupra deschiderii capitolelor 23 și 24. Și a trebuit să se facă acest lucru chiar la începutul procesului de extindere. Cel puțin asta ne dictează experiența cu Turcia, precum și cu Croația. Și poate, pe măsură ce ne îndreptăm către Convenția din 2015, ar trebui să începem să dăm dovadă de curaj și să găsim un format de apartenență uh, parțială care ar fi un lucru foarte bun pentru unele din uh, țările care vor să adere la Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la intervențiile de un minut, pentru că nu mai putem să ne încadrăm în, în timp. Mai avem uh, și raportul Limestop și apoi un schimb de vederi cu reprezentantul UNESCO. Oricum, va trebui să discutăm acest uh, raport și când avem amendamentele, să le parcurgem în tihnă. Deci cred că mai sunt posibilități uh, să discutăm. Domnul Casini, domnul Cacin. First of all, I would like to... Mulțumesc. În primul rând vreau să felicit pe doamna Copa pentru un raport excelent care subliniază toate elementele importante într-o strategie a extinderii de succes. Intenționez să depun un amendament care se referă la rolul Comisiei în abordarea aderării. Uh, delegațiile UE din țările candidate și potențial candidate se bucură de foarte mult respect. Trebuie să profităm de acest lucru solicitând Comisiei să aibă o atitudine mai proactivă în a identifica surse cheie și actore uh, corupției sistemice în aceste țări. Corupția trebuie să adopte o nouă abordare individuală prin care va putea să dea exemple concrete de corupție sistemică în aceste țări. Acum, la această oră, Comisia nu poate face altceva decât să solicite autorităților să facă ceva. Cred că e remarcabil faptul că Comisia intenționează să deschidă capitolul 23 și capitolul 24 la începutul negocierilor de aderare și și nu la sfârșit, uh, lucru care sper că va accelera lupta împotriva corupției și a crimei organizate. Totuși consider că nu e de ajuns și că se poate face mai mult, mult mai mult. Mulțumesc! Da, o pot felicita și eu pe doamna uh, Copa pentru acest uh, raport, care spune foarte clar ce spunem tinerilor născuți în uh, anii 90? Ce putem face pe viitor? Și în legătură cu ce răspunsă de colega Omen Reuten. Este o atitudine prea defensivă. Eu înțeleg din cele spuse dumneavoastră că nu vă doriți uh, procesul de extindere. Dar care este rezultatul uh, final? Pentru că peste 20 de ani lumea va fi uh, alta nu am fi putut să știm ce se, ce se va întâmpla pe viitor uh, în anul în 1990. Și apoi trebuie să fim atenți ce se întâmplă și în statele membre din Uniunea Europeană. Pentru că mă întreb cum putem să tolerăm un uh, domn cum este domnul Wilders în uh, Olanda. Deci, aștept cu nerăbdare numeroasele amendamente care vor fi înaintate, pentru că atunci vom vedea foarte clar ce proces de extindere ne dorim, în ce condiții oricum, mă bucură declarația comisiei, mă bucură faptul că avem un comisar ca domnul uh, Füle pentru a putea privi dincolo de marginile propriei noastre farfurii. Da, poate ar fi mai bine dacă socialdemocrații s-ar uh, implica în guvernul din Olanda, spune domnul Brock. Domnul Cucan are acum cuvântul. Da, domnule Kreisel Dörfler. Uh, putem discuta situația din fiecare stat, care este situația fiecărui partid de acolo, dar știm foarte bine că social, socialdemocrații din Olanda nu sunt pregătiți să își asume uh, guvernarea. Asta este, din păcate, problema cu care ne confruntăm și, drept urmare, există tot mai multe partide de extremă uh, dreapta în Europa și uh, celelalte partide nu reușesc să formeze coaliții de guvernare. Este o problemă foarte profundă peste tot în Europa. Domnul Cucan acum. Da, mă scuzați că vă întrerup, domnilor. Consider că documentul elaborat de doamna Copa ar trebui apreciat. În cazul celor din Balcanii de Vest, e important să subliniem puterea de transformare exercitată de Uniunea Europeană în regiune și modul în care aceasta poate fi utilizată mai eficient. E important să menționăm de asemenea dimensiunea economică și socială ca fiind un factor important, dar nu de importanță exagerată sau această importanță nu ar trebui exagerată. Comisia a încercat să aibă o nouă abordare recent față de procesul de integrare. Eu cred că e de apreciat și ar trebui susținută inițiativa Comisiei și poate ar trebui și noi să fim mai flexibili cât privește procesul de integrare europeană. Mă refer la cazuri care nu pot fi considerate ca sta, a fi standard, de exemplu Kosovo sau Bosnia-Herzegovina. Aș dori să văd mai multă atenție dedicată rolului Parlamentului European în acest proces pentru că de multe ori nu avem și noi o contribuție uh, pe care putem să ne aducem la procesul de integrare și să stimulăm niște evoluții politice. De exemplu, Parlamentul European are o experiență politică unică. Mulți membri ai săi provin din noile state membre și uh, aceștia au fost ei înșiși implicați în procesul de aderare, iar eu consider că această experiență trebuie și ea valorificată. Mulțumesc! Da, doamna Copan, uh, mă scuzați, doamna uh, Gomes, aș dori să mulțumesc doamnei Copa pentru raport și uh, elementele interesante pe care ne-a prezentat. Susțin apelul uh, pentru existența unor standarde sociale care să joace un rol mai important în evaluarea țărilor candidate și aș spune că motivul pentru care standardele sociale nu sunt așa de importante în acest proces este pentru că uh, nu prea mai sunt eh, importante în Uniunea Europeană. Da? Noi am deconstruit, practic, standardele sociale. Cel puțin în Portugalia. Văd că s-a făcut așa, deci eh, nu e de mirare că și în, nici în procesul de aderare nu prea se acordă importanță criteriilor sociale. Uh, și aș dori să mai spun că susțin apelul pentru un mecanism de monitorizare care va evalua modul în care se aplică criteriile de la Copenhaga nu doar pentru țările candidate, ci, ci și pentru statele membre. Pentru că nu putem fi credibili în legătură cu scopurile noastre dacă noi una cerem de la țările uh, candidate, dar aceleași uh, standarde nu le aplicăm la noi acasă. Am avut mult prea multe exemple care ne demonstrează exact acest lucru. Nu insist acum uh, pe cazul cu colaborarea cu CIA și extrădările ilegale, dar și în ce privește standardele sociale, care au multe implicații pentru libertățile și drepturile umane, drepturile umane de bază. Dialogul social, sindicatele și așa mai departe. În final, aș dori să-mi exprim și îngrijorarea în legătură cu disputele bilaterale, și anume între Turcia și Cipru în acest caz, care ar putea să ne afecteze pe noi în uh, următoarele șase luni. Pentru că uh, autoritățile turcești uh, au emis niște uh, declarații foarte provocatoare. Că uh, aș vrea să le spun că nu afectează doar Ciprul, ci întreaga Uniune Europeană prin aceste declarații. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Vigenin. Nu cred că acest raport are vreun element provocator. Nu știu unde, DAF, unde domnul DAF vede aceste provocări. Eu cred că, de fapt, este o încercare foarte bună să reflectăm la rezultatele extinderii și la uh, perspectivele viitoare ale extinderii. E o încercare de asemenea de a separa procesul în sine de uh, cazurile concrete de țări candidate. Deci, din acest punct de vedere, cred că raportul este o contribuție foarte bună și sunt convins că va aduce și rezultate și abordarea noastră față de aceste aspecte va fi mai credibilă. Aș dori să evidențiez câteva puncte. În primul rând, sunt destul de sceptic în legătură cu ideea de a măsura capacitatea de integrare a Uniunii Europene, pentru că aceasta poate fi utilizată de eh, cei care se opun extinderii ca să dovedească că nu există o astfel de capacitate și până la urmă să afecteze întregul proces. În al doilea rând, eh, monitorizarea criteriilor de aderare. Eu susțin această idee de a se înființa un mecanism de monitorizare pentru toate statele membre, nu doar pentru cele candidate au pentru cele uh, recent intrate în Uniunea Europeană, pentru că mm, până și acum există cel puțin trei state membre care poate că nu îndeplinesc pe deplin criteriile de la Copenhaga. Și în final, în al treilea rând, poate ar trebui menționat în raport că și pentru țările candidate uh, Eh, trebuie, acestea trebuie să ne urmeze strategia mai de aproape. De exemplu, strategia 2020 eh, nu se menționează. Înțeleg că e dificil în situația de criză să vorbim de strategia asta, dar trebuie totuși să menționăm și această uh, chestiune. Și în final, consider că raportul reprezintă un document foarte uh, bun. Am, mi-aduc aminte discuțiile în momentul în care am vorbit, discuțiile preliminare despre raport. S-a spus că ar putea fi puțin periculos, că nu se știe ce se va întâmpla, dar eu sunt convins că Comisia FET uh, a fost totdeauna pro-extindere, întrebarea fiind cum putem să facem acest, raport, uh, acest proces mai credibil. Și acest raport să nu ne scadă entuziasmul în legătură cu uh, extinderea. Haideți să nu mai mitologizăm acest proces. Mulțumesc. Domnul Tanăc, mulțumesc. Doamn, raportul doamnei COPA nu cred că este controversat. Și cred că extinderea a fost în general uh, un succes, dar nu sunt uh, de acord nici cu un model unic pentru toți. De exemplu, zona euro, toate țările membre noi trebuie să intre în euro. Nu neapărat, e doar o rețetă pentru uh, eșec situațiile sunt diferite. Acum, dacă e vorba doar de o procedură de tip tehnic, cum a spus cineva, nu. Uh, e vorba de un proces politic care trebuie să înceapă la Consiliu. pentru asta e nevoie de susținere democratică uh, de la legătorii noștri, pentru că ei trebuie să accepte costurile potențiale, uh, de exemplu fondurile structurale, uh, subvenții și consecințele pe resursele, consecințele pentru resursele publice. Am văzut ce s-a întâmplat. În Franța, doamna Le Pen a obținut 20%. Eu am cerut să nu acordăm statutul de candidat unei țări ca Ucraina, care a adoptat o atitudine din ce în ce mai puțină democratică și uh, să nu spunem că are același statut ca Albania. Susțin și paragraful 12, dar prefer o detaliere. Toate, uh, deci toate statele candidate ar trebui să fie forțate să nu mai utilizeze dispute lateral, uh, bilaterale în legătură cu granițe, cu nume, ca instrument de a bloca aderarea altora pe viitor, după cum uh, știm că se întâmplă cu Macedonia. Și sper sincer că atunci când Croația va deveni un stat membru, să nu își utilizeze nou statut să blocheze aderarea Serbiei, de exemplu. Pentru că, bine, din cauza războiului din Iugoslavia. Și un comentariu în final în legătură cu cele spuse la domnul Cucan. Iar înainte de tratatul de la Lisabona, Parlamentul nostru a avut mai multă putere în ce privește procedura de a da, aș da acordul și dreptul uh, statelor individuale când am, în 2004 și... Deci, nu știu dacă acum tratatul este încă și mai puternic decât parlamentele naționale, odată cu nou tratat. Și cred că dacă așa este, lucrul acesta trebuie utilizat în avantajul nostru. Da, mă, uh... Eine Wortmeldung. Nu mai există Nu. Domnul Scholz dorește să mai intervină. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să iau cuvânt în calitatea de raportor din umbră. Am văzut ce s-a întâmplat cu rapoartele din anul 2000 și 2008 uh, despre această temă și e bine să nu uităm că Uniunea Europeană este deschisă pentru Uh, toți cei care doresc să participe la acest uh, proiect. Această abordare o regăsesc în acest raport și doresc să-i mulțumesc, domnului raportor, pentru inițiativa puternică de care a dat dovadă. Aș dori să mă refer la trei puncte. Punctul meu de vedere, punctul 17 este foarte important. Cred că trebuie să nu renunțăm la acest principiu de extindere a Uniunii Europene. Trebuie să explicăm uh, Uh, cetățenilor că este vorba de un proces de extindere. Mai ales în această fază prin care trece uh, Uniunea Europeană. Deci, integrarea, capacitatea de integrare este o provocare pe care trebuie să o acceptăm în momentul în care discutăm mai mult despre procesul de extindere. De ce? Trebuie să fim bucuroși că suntem uh, în continuare 27 și vom fi 28 de membri. A trebuit să știm ce abordare avem față de realitatea economică și socială. Drept urmare, este foarte important că a fost amintită și dimensiunea socială. Și acum câteva cuvinte despre criteriile de la Copenhaga. Cred că nu trebuie să renunțăm la ele, însă trebuie să ne gândim cum ar putea fi dezvoltate pe viitor. Dar, în mod serios, ar trebui să privim realitatea în ochi și să ne întrebăm dacă noi, cele 27 de state membre, mai suntem capabile să ajungem la un compromis. Vedem ce se întâmplă în Olanda și în alte state care este atitudinea față de libertățile fundamentale și așa mai departe. Deci nu trebuie să uităm de toate aceste lucruri dacă ne dorim ca procesul de extindere să rămână pe viitor unul activ. Vă mulțumesc. Sper că îmi permite și mie câteva remarci, domnul președinte. În uh, tratat, tratatele europene nu se spune că toate statele europene uh, pot deveni membre al Uniunii Europene, ci doar cele care își doresc acest lucru și fac o cerere în acest sens. Este o, un principiu fundamental. După părerea mea, Uh, aspectul de uh, monitorizare este unul foarte important. Este un uh, punct foarte important pentru a câștiga și opinia publică. Au existat situații în legătură cu România și Bulgaria unde lucrurile nu au funcționat foarte bine, deci trebuie să ne gândim dacă Comisia va avea și curajul politic să folosească mecanismele existente. Trebuie să discutăm și de metodele folosite pentru ca acest proces să devină unul uh, credibil. Credibilitatea este foarte importantă pentru a câștiga și încrederea propriei uh, populații pentru procesul de, ex- de extindere. Apoi, consider că trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană și cetățenii europeni au adus, au, au avut o performanță uh, extraordinară. Uniunea Europeană s-a extins foarte mult din 2004 până astăzi am primit 13 noi membri, deci cred că este o performanță extraordinară. Deci poate politica de extindere nu a fost cea mai de succes politică, dar a fost totuși uh, o politică de succes. Uh, trebuie să ne gândim, uh, să recunoaștem și importanța fazei de consolidare a instituțiilor, pentru că uh, Tocmai în perioadele de criză vedem care sunt rezultatele alegerilor, alegeri care sunt folosite întotdeauna ca ocazie de cei care au discurs populist, uh, un discurs uh, îndreptat împotriva străinilor care sunt de vină pentru toate relele. Este un discurs foarte vechi pe care îl vedem și în zilele noastre și pentru a nu ajunge la uh, probleme foarte mari, uh, trebuie să avem o abordare rațională a procesului de extindere, pentru că nu putem să mergem foarte repede într-o, în direcția extinderii. Trebuie să ne gândim la consolidarea bazelor de la care pornim. Deci, uh, trebuie să discutăm din această perspectivă și capacitatea de integrare la care se referă și doamna uh, Copa și doamna uh, Omen Reuten s-a referit la acest aspect. În orice caz, va trebui să argumentăm foarte clar în fața cetățenilor care sunt argumentele pentru extindere. Și aș dori să mă refer și la legislația primară. Ce se întâmplă cu acestea când ajungem 35-38 de state și va trebui să modificăm uh, tratatele, de exemplu? am fost întotdeauna convinși că tratatul de la Lisabona este răspunsul procesului de extindere, că uh, Uniunea Europeană trebuie consolidată din punctul de vedere al uh, deciziilor luate. Și în anul 2003, 2003 am luat o decizie foarte clară față de ce se va întâmpla cu țările din Balcanii de Vest că trebuie să existe o deschidere față de aceste state, dar uh, și ele trebuie să respecte aceleași cerințe. Însă și noi trebuie să ne ocupăm de adaptarea structurilor europene, inclusiv de funcționarea Parlamentului European. Doar așa extinderea va fi o poveste de succes și pentru acest lucru raportul doamnei Copa este o bază foarte bună Um, desigur, prin intermediul unor amendamente, unele poziții pot fi uh, clarificate. Am văzut care a fost uh, situația din uh, Bulgaria, din România, din Croația. Cred că trebuie să punem accentul mai mult pe situația din justiție și cred că acest mesaj trebuie să fie unul mult mai puternic. Doar așa lucrurile pot funcționa într-un mod uh, adecvat. Și poate doamna Copa ar trebui să sublinieze mai mult uh, acest aspect al capacității Uniunii Europene de a integra noi state și aici poate ar trebui adăugat un alt lucru. Uh, trebuie să spunem foarte clar că toate reformele care trebuie făcute trebuie uh, uh, făcute nu pentru Uniunea Europeană, ci pentru că aceste reforme sunt singura șansă de a obține un stat care are succes din punct de vedere economic și care este și un stat care funcționează într-un mod uh, democratic. Cred că acest mesaj trebuie transmis foarte clar acestor state. Nu faceți reforme pentru Uniunea Europeană, ci pentru propriul dumneavoastră uh, bine. Uh, da, unii spun că da, nou, nu ne plac aceste reforme, dar ne sunt cerute de cei de la uh, Bruxelles. Mm, cred că nu ar trebui să mai intrăm în asemenea dezbateri, să acceptăm asemenea dezbateri. Uh, este un punct pe care ar trebui să discutăm mai mult și va trebui să vedem când vor fi uh, înaintate amendamentele, dacă nu ar fi o idee bună să invităm experți pentru a avea o dezbatere uh, fundamentală, principială, o dezbatere care să ne ajute să ne cristalizăm propria noastră poziție. Doamna Copa, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. I want to thank uh, all colleagues. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, colegilor pentru contribuție. Ați înțeles cu toții că n-am o sarcină deloc ușoară. Dar principala mea grijă a fost aceea de a transmite un mesaj puternic în ceea ce privește credibilitatea procesului de extindere. Și asta e exact ceea ce încerc să fac peste tot în text. Câteva comentarii succinte. Nu am intenția de a distruge criteriile de la Copenhaga, care au funcționat foarte bine, dar au trecut 10 ani și cred că avem obligația de a reflecta puțin asupra procesului. Și tocmai asta încerc eu să fac în uh, raportul meu. Și aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră care pot să îmbogățească textul. Oricum, eu nu vreau să demontez criteriile de la Copenhaga. Unii dintre dumneavoastră au menționat faptul că trebuie să insistăm asupra rolului Parlamentului European sau asupra rolului Comisiei Europene. Perfect de acord. Tot ceea ce poate să îmbunătățească credibilitatea e binevenit în raport. De asemenea, cred că este foarte important să încercăm să implicăm societatea civilă în procesul de extindere mult mai mult decât am făcut-o până acum. Concret, la ce mă refer? Să implicăm pe cetățeni, nu doar uh, din statele candidat prin uh, instrumentele de preaderare, care reprezintă singura posibilitate de a lucra mai mult cu societatea civilă și nu doar cu guvernele, ci și în statele membre, la noi acasă, pentru că trebuie să-i convingem pe cetățenii noștri că acesta este un proces care merită să stea în picioare. Deschiderea capitolului 23-24 la începutul procesului de aderare este un lucru foarte important. Justiția, afaceri interne, drepturi fundamentale sunt foarte importante și pe măsură ce timpul trece devine din ce în ce mai important în întregul proces de aderare ce se întâmplă cu aceste sectoare. Așa că sunt de acord cu cei care au spus că acesta este un subiect pe care trebuie să insistăm și asta la început, nu la sfârșit, când procesul de aderare e deja aproape finalizat. Capacitatea de absorpție nu e ceva tehnic și nu am avut intenția să transmit acest mesaj. Și da, e un uh, proces profund politizat. M-a intrigat uh, afirmația unei colege care recent mi-a spus despre absorb, capacitatea, de absorpție, capacitatea de absorpție politică. E o sintagmă foarte interesantă. Iar cu privire la criteriile sociale, nu am avut intenția de a adăuga aceste criterii celor trei. Nu avem achii comunitar aici, dar există standarde sociale europene și e foarte important să uh, le păstrăm. De aceea sunt extrem de recunoscătoare față de comisie și față de domnul Sanino, care uh, a încercat să găsească o cale de mijloc. Pentru că e foarte important ca ambele instituții europene să meargă mână în mână. E o problemă foarte importantă. Mulțumesc încă o dată tuturor. Pe 8 mai e termenul de depunere a amendamentelor și aștept cu nerăbdare contribuția dumneavoastră. Mulțumesc pentru această dezbatere extrem de interesantă. The, the, the... Domnul Andrew Duff. Președintele Brock, înainte de a fi părăsit uh, reuniunea, a făcut o propunere foarte interesantă, care putem să-i dăm curs, și anume să invităm experți, să organizăm audieri. Foarte bună această idee, idee și dacă așa se va întâmpla, atunci uh, cred că termenul uh, de 8 mai este nerealist, pentru că e prea devreme. E prea devreme să depunem amendamentele atunci, dacă vrem să avem și audieri. Nu știu, doamnă Copa, ce părere aveți? Da. Și eu cred că trebuie să reflectăm mult mai mult asupra problemelor. Așa că dacă putem uh, modifica data și să avem un atelier de lucru, ar fi extraordinar. Da. Bun, dar haideți să terminăm totuși dezbaterea, fiindcă colegul nostru, Alexander Lambsdorff, uh, așteaptă. De fapt, voiam și eu să intervin în această dezbatere, dar asta e. Puteți continua. Sunt de acord cu Andrew și mă bucur că și Maria e de aceeași părere. Raportul acesta e atât de important încât ar trebui să-i alocăm mai mult timp. Nu cred că ar trebui să fim pe deplin de acord cu Comisia la orice. Dacă Parlamentul e de altă părere pe anumite capitole, asta e viața. Eu cred că ar trebui să avem o discuție. Bun, și acum trec la raportul meu, care este următorul punct de pe ordinea de zi. Ne referim la recomandarea Parlamentului în ceea ce privește cea de-a 67-a uh, sesiune a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite și voi vorbi în germană. Cei care au nevoie de căști, uh, vă rog frumos să uh, le montați. Între timp eu voi spune lucruri lipsite de importanță, astfel încât toată lumea să fie pregătită. În anul acesta avem uh, o recomandare pe șapte capitole, pentru că, la fel ca în fiecare an, uh, am uh, mers și anul trecut la New York, o delegație a FED, pentru a fixa prioritățile pentru raportul cu privire la ceea ce este fezabil și realizabil. Cele șapte capitole se axează în special pe rolul Uniunii Europene în ONU, integrarea UE în sistemul ONU și uh, un rol important îl joacă guvernanța globală aici. Iar în ceea ce privește pacea și securitatea, avem un capitol special dedicat acestui subiect. La ONU a fost vorba despre modul în care e nevoie de coerență și vizibilitate uh, pentru Uniunea Europeană în acest for și Parlamentul European trebuie să-și uh, îndeplinească prerogativele. E vorba de o rezoluție despre Uniunea Europeană care a devenit necesară după tratatul de la Lisabona și pe care am reușit să o, o votăm. A implementa această rezoluție este un subiect foarte important acum, precum e și primordial să ne îmbunătățim coordonarea la Consiliul de Securitate, unde două state au manifestat rezerve, și anume Franța și Regatul Unit ele sunt extrem de rezervate în ceea ce privește coordonarea la ONU, în Consiliul de Securitate. Al doilea capitol se referă la guvernanța globală. Aici este vorba despre faptul că e un punct strategic pentru Uniunea Europeană. Vrem ca reprezentanții UE și reprezentanții statelor membre să se înțeleagă în, la, în plan bilateral cu partenerii în mod sistematic. La New York, uh, aceste subiecte pot fi tratate la comun. Vrem să avem o reformă comprehensivă a Consiliului de Securitate ONU. Acest subiect nu ține doar de uh, numărul uh, și modul în care sunt aleși membrii în Consiliul de Securitate ONU. Susținem că ar trebui uh, ca grupul ad hoc uh, instituit pentru reformarea uh, Consiliului de Securitate ONU să țină conștient modul în care poate fi rezultată adunarea generală ONU. Cu privire la pace și securitate, cel de-al treilea subiect, se, ne referim aici la o mai bună coordonare și cooperare în ceea ce privește acțiunile de peace building, de uh, pace. E vorba de prevenirea de conflicte, gestionarea civilă și militară a crizelor și sprijinul acordat de UE pentru uh, capacitățile civile. E foarte importantă uh, participarea femeilor în toate etapele procesului de pace. S-a constatat că acolo unde femeile sunt implicate mai activ, uh, se găsesc soluții durabile mult mai repede. De asemenea, ar trebui să lucrăm pe mai departe la conceptul răspunderii de, față de, răspunderii de a proteja, responsibility to protect. Trebuie să transmitem un mesaj foarte clar. Faptul că aceste intervenții au un aspect preventiv și faptul că e un concept care poate fi implementat și în etapa de construcție post-conflict. Uh, E foarte important și știu că la Parlament, la această comisie, s-a discutat în momentul în care s-a creat SAE. Uh, e important să avem structuri de mediere și să le consolidăm. Pentru asta avem nevoie de directive mult mai bune și de mijloace financiare și trebuie să existe o cooperare mult mai bună între SAE și uh, departamentele politice de la Secretariatul uh, General al ONU. Al patrulea capitol se referă la drepturile omului și aici este vorba despre capacitățile naționale de a respecta drepturile omului. E vorba despre faptul că drepturile omului trebuie să uh, joace un rol important în toate activitățile ONU, avem nevoie de mainstreaming și trebuie ca uh, procesul universal de revizuire periodică să fie mult mai bine organizat, iar în, procedurile, în cazul procedurilor speciale de urgență e important ca acestea să fie implementate rapid. Capitolul 5. E vorba aici despre modul în care putem să sprijinim cel mai bine democrația. Sunt de părere că, și nu doar eu, ci mai mulți colegi, că uh, E nevoie să oferim sprijin pentru implementarea proceselor democratice dincolo de procesul electoral. Parlamentele, politi partidele politice trebuie să fie sprijinite mult mai bine, iar societatea civilă și uh, participarea acesteia, participarea tinerilor, reprezentarea femeilor, respectarea drepturilor femeilor, toate acestea reprezintă lucruri care joacă un rol aparte. E vorba aici de importanța sprijinului financiar, dar și de importanța uh, Uh, personalului, sprijinului uman. Uh, sprijinirea procesului democratic e un, o parte primordială a politicii externe ale Uni a Uniunii Europene. În ceea ce privește capitolul de dezvoltare, textul e destul de rudimentar aici, după cum probabil au constatat deja mulți. În primul rând, e vorba despre cooperarea cu DEVE și consolidarea acesteia. DEVE va avea un aviz, iar împreună cu colegii de acolo vom uh, avea o dezbatere despre modul în care trebuie să subliniem aici anumite aspecte. Iar la concluzii, la diverse, subliniem faptul că și la Consiliu ar trebui să se zăbovească puțin asupra modului în care am putea să stârnim interesul ONU pentru implicarea parlamentelor. Eu cred că este foarte important pentru că până la urmă Națiunile Unite reprezintă un for bine văzut, cu o imagine bună, dar privind lucrurile în detalii, constatăm că unii habar nu au cum se desfășoară activitatea la ONU pe diferitele domenii și cred că e foarte important ca participarea parlamentară sporită uh, să existe astfel încât uh, vizibilitatea ONU să fie una mult mai clară. Am vrut să subliniem asta. Aspecte practice. Termenul pentru depunerea amendamentelor este la prânz, 9 mai, pe 30-31 mai vrem să avem o dezbatere finală și să votăm, după care la începutul lui iunie vom prezenta acest raport la grupul de lucru de la Consiliu. Iar la sfârșitul lui iunie, ă, grupul de lucru de la Consiliu va face un raport uh, și e foarte important să ne sincronizăm cu Consiliul. Vreau să mulțumesc pentru sprijinul acordat de SAE aici, pentru modul în care s-a pus problema. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept contribuția tuturor. Mulțumim foarte mult, domnule Lambsdorff. Primul înscris la cuvânt este domnul Preda. Aveți cuvântul. Domnule președinte, sunt pentru al doilea an uh, raportor fictiv al PPE pe acest subiect și aș vrea să încep prin a-i mulțumi domnului Lambsdorff uh, pentru redactarea raportului foarte cuprinzător. Vreau să fac acum câteva observații. Uh, încep cu observații referitoare la secțiunea despre participarea UE la ONU. Cred că e important să subliniem că pentru a transmite un mesaj comun și pentru ca UE să fie vizibilă ca un actor unitar, e întâi de toate necesară o coordonare internă eficientă, o coordonare internă ă, eficientă care se manifeste, printre altele, printr-o interpretare unitară a rezoluției despre statutul Uniunii în cadrul ă, Națiunilor Unite. Abia după ce vom reuși să ne punem de acord între noi Eh, vom putea, cred eu, transmite un mesaj unitar partenerilor eh, noștri. Și pentru a face acest lucru, cred că ar fi utilă o strategie de implementare a rezoluției, astfel încât să nu persiste diferențele de implementare între moderatorii diverselor întâlniri. Cred de asemenea eh, că în acest context ar fi util ca Serviciul de Acțiune Externă să realizeze o evaluare a modului în care această rezoluție este implementată, pentru a ne permite să tragem concluzii asupra aspectelor care funcționează bine și, respectiv, asupra celor care pot fi îmbunătățite. Nu cred însă că uh, ar trebui să ne grăbim și să cerem statutul de membru plin, înainte ca statutul de observator special să fie acceptat și implementat uh, întru totul. Pe de altă parte, cred că e important să subliniem importanța conceptului de responsabilitate de a proteja, responsibility to protect, și cred că a fost o decizie judicioasă de a nu aduce în discuție conceptul uh, avansat de Brazilia de responsibility while protecting, deoarece acesta aduce dezbaterea pe o pistă diferită și uh, diluează, cred eu, substanța conceptului. Sunt, pe de altă parte, de acord cu ideile avansate în secțiunea referitoare la mediere, Cred însă că trebuie să cerem Consiliului să încurajeze o abordare inclusivă. Uh, el nu poate să devină uh, garant al acesteia. În fine, în secțiunea privind sprijinul pentru procesul de democratizare, cred că ar fi util să menționăm și uh, sprijinul care trebuie adus prin intermediul instrumentelor financiare existente ONG-urilor independente. Așa cum s-a văzut în cazuri precum Egipt sau Belarus, uh, acest aspect este uh, unul esențial pentru a dezvolta o democrație solidă. Voi da. depune amendamente pentru a sprijini aceste idei. Sunt convins de altfel că, la fel ca și anul trecut, uh, voi avea privilegiul unei colaborări foarte bune cu raportorul nostru. Așa să obțin o singură precizare referitoare la data de punere amendamentelor în documentele pregătitoare se vorbea despre 26 aprilie, înțeleg că s-a prelungit perioada până la care pot fi depuse amendamente, nu mai e joi acum, ci mai târziu în mai. Nine. ok. Thank you very much. Merci. Next and last speaker, Madame Muniz, prego. Doamna Muniz, mulțumesc, domnule președinte vorbesc în calitate de membru a grupului de lucru uh, ONU, dar cred oricum că um, colega noastră, doamna Crețu, membru a grupului socialist, va fi și ea de acord cu mine. Uh, bine, domnia sa se ocupă mai mult de chestiune de dezvoltare. Doresc să mulțumesc încă o dată și, uh, și în acest an domnului Lambdorf pentru acest raport, această propunere de rezoluție care este foarte concretă, foarte completă și demonstrează uh, munca grupului de lucru, uh, care este foarte important pentru rolul UE în adunarea generală. Voi depune anumite amendamente pentru a completa acest uh, raport. În primul, loc, în primul rând, rolul jucat de UE la ONU. Ar trebui repropus anumite puncte ale raportului meu care a fost adoptat în legătură cu Uniunea Europeană și multilateralismul în care care Parlamentul s-a pronunțat într-un mod ambițios în legătură cu rolul Uniunii Europene la ONU și, în al doilea rând, la capitolul legat de pace și securitate. Există o referire acolo la chestiunea rolului femeilor în situații de conflict și cred că ar trebui menționată rezoluția Consiliului de Securitate 1325 din 2000, care a introdus o perspectivă de gen în situații de conflict și nu să ne limităm doar la o mențiune, ci și să detaliem că această participare a femeilor în uh, soluționarea uh, conflictului sau problematica femeilor în zona de conflict trebuie să aibă o perspectivă transversală la uh, ONU și să există o referire la femei în operațiunile de menținere a păcii și prevenirea conflictelor, asistență umanitară, asistență pentru victimele eh, unor violențe sexuale și reconstrucția post-conflict în inițiativele eh, legate de reintegrare și de mobilizare și în faza finală, adică încheierea acordurilor de pace. Pe de altă parte, cred că și uh, am putea aduce și un aport original la o problemă recurentă la ONU, mai ales uh, de când uh, s-a înființat secțiunea pentru femei la ONU. E vorba de problemele legate de finanțare. Nu se pot înființa instituții dacă nu au fondurile necesare ca să funcționeze și cred că voi propuneți să se uh, înființ... Bun, nu, nu voi vorbi de taxe, impozite, pentru că știm că nu prea e popular subiectul, însă să existe posibilitatea ca din contribuțiile statelor membre uh, la susținerea uh, ONU să se rețină un procentaj pentru finanțarea uh, rol, rolului femeilor. Pentru că să fie 0,01%, nu mai mult, dar măcar un procent proporțional pentru susținerea politicilor în favoarea femeii. Iar în uh, uh, capitolul responsabilitatea de a proteja, cred că ar fi trebuit să se includă și vom face o referință la noul uh, termen găsit recent, cel mai responsabilitatea în, pe durata protecției sau în timpul protecției și să îndemnăm Consiliul ca Uniunea Europeană, ca principalul contribuitor la operațiunile de pace ale ONU, să facă uh, propuneri de, în, în legătură cu asta. Și în capitolul de mediere s-ar putea uh, adăuga la titlul, la titlul mediere poate o altă frază care să spună ceva gen diplomație preventivă uh, în plus și s-ar putea studia posibilitatea de a se înființa o asociere între UE și ONU în raport cu capacitățile de mediere. Și consider că în acest sens inițiativa aceasta pooling and sharing în cadrul militar al politicii de securitate și apărare externe ar trebui să fie mai amplă, incluzând și medierea. Și la capitolul de susținere pentru democrație, uh, ar trebui să se semnaleze sau să se propună ca forțele ONU să ă, aibă în mandat inclusiv o ă, protecție a observatorilor internaționali în misiuni de observare a alegerilor. Și dacă nu apare acest lucru în mandatul misiunilor ONU, ă, și ne, ne aflăm în faza finală a unui proces de pace, și anume organizarea de alegeri, Uh, și nu se pot organiza pentru, din cauza insecurității observatorilor și nu era prevăzut în mandatul căștilor albastre sau misiunilor ONU uh, o extindere a mandatului până la sfârșitul uh, procesului, deci cu protecția observatorilor internaționale sau observatorii alegerilor. În ce privește textul recomandării, în raport cu situația din Orientul Mijlociu, ar trebui să recuperăm inițiativa din 1974 al adunării ONU uh, pentru un Orient Mijlociu fără arme nucleare și nu doar să deplângem că există o proliferare a armelor nucleare, pentru că știm uh, că există o situație foarte uh, preocupată, dar cred că poziția europeană ar fi mai fermă dacă am vorbit de această inițiativă care deja există și provine de la aceeași adunare uh, ă, generală. Un Orient Mijlociu fără arme nucleare. Și, în, în final, poate nu e atât de relevant, dar poate este. Și ar trebui, poate este o lacună, dar ar trebui ca și în alta reprezentantă să figureze între destinatarii recomandării. Mulțumesc! Auf Lambsdorff? Domnul Lambsdorff. Ja, vielen Dank. Also wir sind am Anfang. Vă mulțumesc. Ne aflăm la începutul acestui proces și aștept cu nerăbdare uh, colaborarea pe care o vom avea. Mi se pare foarte interesantă uh, ideea unei cote rezervate susținerii uh, femeilor în cadrul ONU. Cred că am putea să ne gândim la acest lucru vom putea discuta împreună cu raportorii din umbră, dacă este recomandabil sau nu. Apoi, în legătură cu o posibilă ne- neînțelegere, nu 24 a 4 este termenul de punere a amendamentelor, ci 9 mai. Și uh, cred că vom putea discuta, avem suficient timp la dispoziție pentru a încheia acest uh, dosar. Din păcate, trebuie să plec cât mai repede, dar sunt convins că vom avea o colaborare foarte bună. Vă mulțumesc. Așadar, termenul de depunere a amendamentelor este 9 mai și aș dori uh, să-i propun domnului Lamstar Lamsdorf uh, să discutăm cu și cu doamna Copa. Uh, cred că în urma deciziei, ă, dezbaterii pe care am ă, avut-o, cred că și doamna Copa va fi de acord să avem mai mult timp la dispoziție, deci să nu ne gândim că vom ajunge în plenară cu acest raport în iunie, ci ă, în iulie. Deci, ar fi mai bine să plecăm de la acest scenariu, însă nu doresc să iau o decizie înainte de a discuta și cu doamna Copa dar din punct de vedere, de vedere procedural cred că acest lucru ar fi posibil. Ajungem așadar la ultimul punct de pe ordinea de zi. I would like to introduce you Aș dori să vi-l uh, prezint pe Janis Karklins, director general ajung pentru comunicare și informare al UNESCO, în legătură cu activitățile acestei organizații în sudul Mediteranei. Această temă este o temă foarte importantă pentru că sunt convins că sunt implicate și fonduri europene în aceste activități și cred că cooperarea Uh, noastră cu agențiile Națiunilor Unite este foarte importantă. Aș dori să îl rog pe domnul Carclins să ia cuvântul. Vă mulțumesc pentru că ați venit. Thank, thank you, Mr. Chairman, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că mi-ați dat ocazia să prezint pe scurt activitatea UNESCO în domeniul libertății de exprimare și dezvoltare uh, mass media în regiunea nordului Africii, mă rog, a statelor arabe. UNESCO uh, în întreaga lume e mai bine cunoscută în legătură cu activitatea sa uh, de protecție a patrimoniului. Însă, deja de mulți ani de zile, UNESCO se implică activ pe probleme legate de libertatea de exprimare și libertatea presiei. Noi întreprindem o serie de acțiuni pentru aceasta. Întâi avem o abordare sistemică față de problema libertății presei prin legislație, conlucrăm cu statele membre pentru a le ajuta să își adapteze legislația um, în domeniul mass mediei la libertatea presei, la accesul la informare, să-și aducă legislația la zi, la standardele internaționale. Acesta a fost uh, sensul primelor operaționale UNESCO și după primăvara arabă, evenimentele din Tunisia, din Egipt, dar și din uh, Iordania. Iar acum noi ne pregătim să colaborăm și cu noile autorități din Libia. UNESCO, sigur, se bucură de multă vizibilitate um, și asta se reflectă mai ales la Ziua Libertății Presei, uh, care e organizată pe 3 mai în fiecare an, dată la care acum 21 de ani un grup de jurnaliști africani din Windhoek, din Africa de Sud, au adoptat declarații de la Windhoek solicitând mm, această, să se celebreze această zi mondială a libertății presei legată, desigur, cu de, uh, mă scuzați, uh, decenarea premiului Guillermo Cano, unui jurnalist sau unei asociații de presă care a contribuit la uh, libertatea presei în orice parte a lumii. În acest an, UNESCO va decerna unui jurnalist din Azerbaijan uh, acest premiu. Uh, ceremonia va avea loc în Tunisia, la Cartagena, în prezența celor mai înalte autorități tunisiene, președintele și prim-ministru. Uh, de obicei, această zi mondială presei uh, înseamnă organizarea și uh, unei conferințe. În fiecare an există o temă specifică. În acest an va fi vorba de uh, vo, no, noi voci. Libertatea presei transformă societatea. Conferința va analiza rolul mass media în societățile în tranziție, și rolul tineretului și no- al noilor tehnologii în transformările sociale, dar, de asemenea, uh, cred că trebuie menționat aici și rolul uh, jucat de parlamentari în uh, libertatea de exprimare și libertatea presei în țările aflate în tranziție. Activitățile UNESCO în această regiune își, sunt îndreptate spre dezvoltarea capacității eh, cu o instituție de formare a jurnaliștilor și prima acțiune întreprinsă în acest sens, și anume imediat după eveniment, a fost eh, formarea jurnaliștilor eh, pentru reflectarea procesului electoral, pentru că a fost clar că după zeci Eh, de ani, într-un regim în care un singur adevăr era valabil, în Libia, jurnaliștii au trebuit, au trebuit să treacă printr-un proces de formare în, în legătură cu pluralismul și uh, libertatea de opinie și libertatea de exprimare și diferențele între uh, candidații la alegeri. UNESCO, în activitatea sa în țări ca Tunisia și Egipt, Uh, utilizează niște indicatori de dezvoltare media, a media, indicatori dezvoltați acum patru ani de zile la UNESCO, uh, aplicat într-un număr de țări, uh, metodologie care permite o analiză și o identificare a lacunelor care trebuie eliminate în domeniul libertății presei și care ne-a permis să identificăm proiecte pe care acum le întreprindem în Tunisia, Egipt și Iordania. Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene este foarte importantă pentru UNESCO și imediat după eh, evenimentele din Africa de Nord a fost abordat de o serie de eh, state membre care ne-au sugerat să finanțăm proiecte în această regiune. Și aici aș menționa Belgia, Bulgaria, Suedia, care au fost cele mai active și au donat cei mai mulți bani pentru proiectele noastre. Noi, uh, într-adevăr, suntem activi în acest sens. Comisia Europeană actualmente Uh, are în vedere un proiect uh, mai mare pentru întreaga regiune referitor la introducerea uh, un, unei, unei stații de radiodifuziune publică, unui post public de radiodifuziune și UNESCO sperăm că va fi principala agenție care va pune în practică acest proiect. Importanța deosebită uh, acum pentru UNESCO este uh, acordată mm, siguranței uh, jurnaliștilor și combaterii impunității, pentru că dacă jurnaliștii sunt amenințați, hărțuiți sau uciși, nu se poate vorbi de adevărată democrație. În luna septembrie anului trecut am organizat o agenție, o, o um, întâlnire uh, interagenții ONU în legătură cu siguranța jurnaliștilor și s-a adoptat și un plan acum 10 zile uh, și în acest plan UNESCO e identificată ca principală agenție ce se ocupă cu probleme cum ar fi uh, siguranța jurnaliștilor și impunitatea. Există un număr de elemente importante în acest plan de acțiune uh, care își, dore, își doresc să realizeze o mai bună cooperare între diversele agenții, dar se ocupă și de statele membre. De exemplu, se pune întrebarea dacă Consiliul de Securitate al ONU are de jucat un rol în chestiunea securității, siguranței jurnaliștilor, dincolo sau în afara zonelor de conflict. Rezoluția Consiliului de Securitate 7338 conține linii directoare uh, referitoare la securitatea jurnaliștilor în zone de conflict, dar astăzi noi știm că jurnaliștii sunt uciși, mai ales în afara zonelor de conflict. Și acesta este unul din elementele principale ale planului nostru. Ne-am dorit, desigur, să vedem că Uniunea Europeană se implică și mai ales că europarlamentarii se implică în această dezbatere, pentru că, până la urmă, asta este sarcina societății de a proteja jurnaliștii. Deoarece societatea trebuie să creeze o atmosferă de intoleranță împotriva celor care atacă jurnaliștii întorcându-mă la Ziua Mondială a Libertății Presei, după cum am menționat, anul acesta se va desfășura ceremonia în Tunisia și în încheiere vă adresez o invitație dumneavoastră tuturor parlamentarilor europeni în Tunis pe data de 3 mai pentru a celebra, a sărbători Ziua Internațională a Libertății Presei și vom dezbate rolul mass media în societățile în tranziție. Mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebare. Mulțumesc. Domnul, Galar. But that was all in <laughs> Thank you very much for... Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Și, în primul rând, mă surprinde în mod pozitiv faptul că UNESCO este atât de activă în uh, acest domeniu, pentru că din UNESCO fac parte state care nu sunt campioni ai libertății presei. Deci mă bucură faptul că această organizație este atât de activă Deci, mă gândesc că unele conferințe organizate de dumneavoastră din nordul Africii uh, nu ar putea fi uh, organizate, de exemplu, în Rusia sau în China. Sper că veți avea succes în domeniul dumneavoastră de activitate. Pe mine mă interesează în mod special această regiune pentru că am uh, condus misiunea de observare electorală din Tunisia. Ne-am ocupat și de libertatea presei, de cum a abordat presa din Tunisia aceste alegeri și în această situație în care am fost noi acolo, nu mai exista vechiul regim din punct de vedere politic, dar cu toate acestea, au existat mai mulți uh, jurnaliști care erau în continuare loiali vechiului uh, regim pe de altă parte, jurnaliști care, s-a, care fuseseră în opoziție și problema, așa cum am înțeles-o eu, indiferent că a fost vorba de vechea gardă sau de noua gardă și dincolo de întrebarea pe care ați pus-o dumneavoastră, aspectul cum protejării jurnaliștilor și a combaterii impunității, cred că dumneavoastră ați putea face mai mult pentru a organiza seminarii, conferințe și așa mai departe, care să pună accentul pe etica profesională în uh, mass media. Acesta este o problemă în toate statele unde nu existase înainte o cultură a libertății și unii încearcă să fie oportuniști, alții uh, um, au avut alte atitudini, dar din, în momentul în care există o libertate, uh, lumea consideră că pot, poate publica orice, comentariile sunt prezentate ca fiind uh, fapte. Deci, rugămintea mea, care în același timp este o întrebare, deci mă întreb, nu ar trebui să ne concentrăm pe această temă, să să contribuim la asigurarea libertății presei, asigurându-ne că jurnaliștii sunt adevărați profesioniști care uh, știu cât de importantă este etica în profesia lor, pentru ca cetățenii să aibă încredere în noua, în noua presă. Pentru că putem ajunge în situația ca după o perioadă de libertate, nu tot ceea ce se publică în presă este adevărat. Deci ce putem face din acest punct de vedere? Doamna Gomez, vă mulțumesc pentru că ați venit, pentru că ne-ați ținut această prezentare și nu pot să fi, decât să fiu de acord uh, provenind dintr-o țară care a trecut printr-o dictatură, cât de importantă este libertatea presei, libertatea de exprimare pentru un sistem uh, democratic. Cred că aceasta este uh, libertatea primordială. Libertatea presei și libertatea de exprimare este absolut esențială. Existau perioade în uh, statul meu, înainte să aderăm la Uniunea Europeană, în care credeam că este posibil să ne reîntoarcem la o dictatură. Până la urmă nu s-a întâmplat acest lucru și mă bucură rolul pe care l-a avut UNESCO în acest punct de vedere pentru a, pentru a lupta pentru drepturile omului, pentru a transmite, pentru a crea punți între diferite um, culturi și civilizații, uh, subliniind importanța drepturilor omului acesta fiind uh, spuse, Aș dori să ne spuneți mai multe detalii despre ce faceți în mod concret în Libia, pentru că în Libia este foarte mult de făcut și știm foarte clar care sunt atribuțiile și Uniunii Europene în contextul conferinței de la Paris. Aș dori să vă încerc să vă întreb uh, cum ați putut ar să articulați activitatea pe care o aveți în Africa, pentru că există probleme majore în, uh, pe acest continent. Și nu întotdeauna UNESCO face uh, lucrurile potrivite. Cum explicați uh, acordarea acestui premiu obiang? știind foarte bine că obiang a fost unul dintre cei mai corupți dictatori care a a încălcat drepturile omului. Deci faptul că are resurse financiare considerabile nu poate explica fapt, cumpărarea UNESCO-ului și această decizie de a folosi numele pentru un premiu. Aș dori de asemenea să știu care sunt relațiile dumneavoastră cu Uniunea Africană în acest context, pentru că um, Etiopia este uh, un stat unde uh, nu se respectă drepturile uh, jurnaliștilor. Există doi, în acest moment, doi jurnaliști din Suedia care sunt închiși și sute de jurnaliști etiopieni se află de asemenea în închisoare în urma unor uh, acuzații absolut uh, ridicole Apoi, în legătură cu Azerbaijanul, salut faptul că dați acest premiu jurnalistului din Azerbaijan. Știm foarte bine că în Azerbaijan va fi organizat um, um, va fi organizată competiția Eurovision și îmi pare foarte rău să spun că competiția Eurovision este o oportunitate de a atrage atenție foarte importantă și sper că și UNESCO va profita de această ocazie pe lângă uh, premiul pe care îl veți decerna în Tunis. Domnul Carlin, să aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și europarlamentarilor pentru întrebările adresate. Domnul Galar. Domnule Galar, sunt de acord cu dumneavoastră. Profesionalismul jurnaliștilor este foarte important într-o, într-o țară care se află în tranziție spre democrație. Am început cu programe care țin seama de necesitățile imediate ale uh, jurnaliștilor înainte organizării alegerilor. Um, am discutat despre cum trebuie reflectată discuția politică înaintea unor alegeri în Tunisia și în uh, Egipt am avut asemenea proiecte. Condițiile necesare sunt create pentru a lucra cu instituții, pentru că UNESCO nu are posibilitatea de a uh, aborda în mod direct pregătirea profesională a, a jurnaliștilor. Pentru acest lucru lucrăm împreună cu parteneri, partenerii noștri, cu ONG-urile, care uh, pot să se ocupe de teme specifice în acest punct de vedere. În urmă cu patru ani, UNESCO a dezvoltat un uh, model care reprezintă baza uh, formării, uh, pregătirii profesionale a jurnaliștilor și acest curicul, această curicula este adoptată deja, deja de 60 de școli în 40 de state. Știu foarte bine că acest lucru se întâmplă și în Maroc și în Egipt. o temă pe care o vom uh, discuta în uh, această celebrare pe care o aveam în uh, Tunisia va fi și etica în cadrul profesiei de jurnalist, pentru că este o temă foarte importantă. Încă nu suntem activi în Libia pentru a răspunde întrebării puse de doamna Gomez. pentru că situația de securitate nu este una care să ne permită acest lucru, însă pregătim activitățile viitoare în, din Libia. Vom începe, așa cum am făcut în Tunisia, Egipt și în Iordania, analizând peisajul uh, mass media pe baza unor indicatori uh, deja stabiliți și Pot stabili care sunt măsurile necesare. Pot să vă spun că în acest moment nu avem uh, resursele necesare pentru a lansa o activitate în Libia, pentru că niciun donator nu și-a manifestat interesul uh, finanțării unei asemenea activități în acest uh, stat, dar sper că acest lucru se va întâmpla, mai ales din partea unor state cum este Italia, care au un interes specific în mod tradițional în Libia. Africa este locul în care se concentrează activitățile UNESCO, mai ales din punctul de vedere al libertății uh, presei și al evoluției din mass media. Avem programe interguvernamentale referitoare la dezvoltarea mass media, mai ales este vorba de comunicare și dezvoltare. Și în cadrul acestui program, aproximativ 50% din activitățile noastre sunt îndreptate în proiecte din Africa. De la începutul acestui program au fost alocați mai mult de 100 de milioane de dolari la mai mult de 500 de proiecte, 1500 de proiecte și, după cum am spus, majoritatea acestor proiecte se regăsesc în Africa. Avem, de asemenea, relații instituționale și cu Uniunea Africană. Lucrăm foarte strâns și cu raportorul special de, uh, pentru libertatea presei din Uniunea Europeană. Lucrăm de asemenea împreună cu mai multe guverne din Africa în domeniul legislativ, mai ales din punctul de vedere al accesului la informații, pentru că acesta, acest punct este foarte important în acest moment în Africa. Când vine vorba de dezvoltarea uh, media, avem un program în care, în care, din care fac parte 20 de uh, școli care reprezintă puncte de excelență în, pe continentul african și și în cadrul acestui program activitățile sunt bazate pe curicula uh, UNESCO. Acum, în legătură cu premiul Obian, cred că acesta nu are nicio legătură cu libertatea de exprimare. Acest premiu a fost propus de delegația din Guinea Ecuatorială, a fost adoptat, a fost adoptat printr-un consens de către toate statele care fac parte din Comitetul Director al UNESCO. Acest lucru s-a întâmplat în anul 2009 din momentul respectiv. Uh, comitetul executiv a discutat această temă de mai multe ori și pot să vă spun că discuțiile au fost foarte aprinse și nu s-a ajuns la o soluție unanimă. În ultima întâlnire a Comitetului Executiv a avut loc un uh, vot, numele premiului a fost schimbat, dar nu prin unanimitate. Deci premiul a fost uh, reaprobat în urma unui vot majoritar. Acum, în legătură cu Azerbaijan, dar și alte state. <clears throat> UNESCO sau directorul general al UNESCO condamnă în mod public uciderea a uh, jurnaliștilor într-un mod sistematic și regulat. Când vine vorba de alte aspecte legate de libertatea presei, avem o atitudine mai calibrată și nu recurgem în mod uh, necesar la declarații publice. Dar vă asigur că lucrăm tăcut împreună cu delegațiile, cu asociațiile profesionale din statele unde considerăm că o contribuție UNESCO ar fi utilă pentru a promova libertatea presei. Acest lucru este valabil și pentru fostele republici soviet- sovietice, unde suntem uh, activi pe marginea susținerii libertății presei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Nu cunoșteam activitatea practică a UNESCO în acest uh, domeniu. Cred că ar fi bine în acest context să colaborăm mai îndeaproape pe aceste teme, pentru că uh, și pe dumneavoastră vă preocupă aspectul legislativ, uh, cadrul legislativ pentru mass media din Tunisia și din Libia și așa mai departe. Deci poate Parlamentul european vă poate ajuta din acest punct de vedere. Și Parlamentul dorește să-și extindă, să-și consolideze capacitățile în acest domeniu. Deci poate vom găsi o modalitate de cooperare. Am înțeles că Ziua Mondială a Presei uh, a libertății presei în anul 2014 poate fi eventual organizată în Parlamentul European? În anul 2013 vom avea cea de-a 25 aniversare a premiului Saharov. Deci ar fi o coincidență fericită dacă am putea combina cele două evenimente. Vă mulțumesc foarte mult. Sper că ne vom revedea cât mai repede și sper că vom avea o colaborare cât mai fructuoasă. The meeting is closed. Întâlnirea noastră uh, se încheie.